I got a signal that it will work. We test. Is there a translation into Italy? Italian? Wir testen nochmal. Es funktioniert jetzt. Jetzt funktioniert. Ja. Now it works. Okay, thank, thanks a lot. Keith, thank you. And now you can continue.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 and the Council to act and bring us one step closer to realising the huge potential of waterborne uh, transport in reducing both congestion in Europe and our CO2 emissions. Thank you. Keith Taylor, vielen Dank. Und der nächste Salvatore Pogliese. Sì. Grazie Presidente. Non credo ci sia molto da aggiungere a quanto detto dal relatore. Io credo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 Vă mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Chit. A fost o muncă foarte plăcută pe marginea unui raport frumos, care s-a bucurat de consimțământul tuturor. Știm cu toții cât de important este transportul maritim. Suntem de acord cu foarte multe aspecte. Acest transport trebuie să ține mai mult seama de mediul înconjurător, trebuie să fim atenți la legăturile între zonele îndepărtate, deci suntem cu suntem de acord cu toate amendamentele de compromis, însă Keith nu știu de ce a exclus punctul 5. Um, pentru că este un amendament de compromis pe care îl sprijinim și noi, deci nu știu de ce a avut impresia că nu am fi de acord. Singurul punct cu care nu suntem de acord, și am și spus acest lucru, nu, nu considerăm că avem nevoie de o nouă agenție pentru că pentru reglementarea internațională există Organizația Internațională Maritimă, apoi există diferitele comisii fluviale. Sună de fiecare dată foarte bine când ne referim la un domeniu special, uh, cum ar fi transportul uh, pe căile navigabile interioare, că ar fi frumos să creăm o instituție specială, însă mie mi se pare că există deja suficiente organizații care pot ține seama de dorințele noastre și pot însoți uh, toate aceste elemente. Însă, în rest, uh, eu sunt de acord cu multe din elementele raportului tău, care mi se pare unul excelent. Mulțumesc! Uh, vă mulțumesc și pentru complimentele exprima, exprimate, spune domnul președinte. Am notat și faptul că grupul ALDE este de acord și cu amendamentul de compromis 5 și acum are cuvântul Tania González Peñas. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată și pentru modalitatea foarte amabilă și constructivă în care a prezentat și am lucrat împreună la acest raport. Sperăm ca prin votul de mâine raportul acesta, care este foarte echilibrat, să fie votat este modul în care lucrăm de ani de zile în această comisie pentru a promova un transport durabil și eficient. Cred că raportul acesta e un prim pas și am uitat uh, niște lucruri importante care au rămas nerezolvate. Ele pot să ducă la marcarea diferențelor în care ne gândim la o bună politică de transport. De exemplu, trebuie să facem o diferență între diferitele tipuri de embarcațiuni și funcția pe care o au Vorbim de un transport de pasageri, un transport naval de pasageri, dar nu e același lucru. Un feribot și o navă de croazieră nu au aceeași funcție și nu același impact asupra mediului Embarcațiunile care fac uh, o rută regulată pe distanță scurtă și medie pot să reprezinte o alternativă pentru cetățeni pentru deplasarea cotidiană față de navele de croasiere care sunt uh, pentru utilizare turistică. Vorbim de transport fluvial și marite ca o alternativă durabilă la transportul rutier și transportul aviatic, dar uităm să aprofundăm diferitele categorii privind impactul social, economic și de mediu. Și nici măcar nu vorbim de chestiuni simple cum ar fi potențialul de a dinamiza economia locală descentralizată, potențialul de a contribui la coeziunea socială și teritorială, care pe termen lung sau la impactul asupra mediilor, mediului a diferitelor categorii de ambargațiuni. Nu numai privind emisiile de gaze cu efect de seră, ci și poluarea directă a mediului acvatic și generarea de reziduri solide. Deci, cum spuneam, cred că raportul este un prim pas, dar suntem conștienți că mai sunt multe alte lucruri de rezolvat. Mulțumesc! Vielen Dank. Vă mulțumesc. Am epuizat lista oratorilor și dau cuvântul acum doamnei Cristina Berg din partea DigiMove. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Taylor și membrilor Comisiei TRAN pentru această inițiativă pe care o salutăm în Comisia Europeană. Ni se pare că este o inițiativă echilibrată și oportună în același timp. Poate știți că doamna comisar de resort, doamna Bulț, își dorește ca anul 2007, spune vorbitoarea, să fie anul Anul 2017, precizează domnul președinte. Da, 2017 să devină un an prioritar pentru transportul pe căi navigabile și prin acest raport cred că Parlamentul este cu un pas înainte, ceea ce este un lucru foarte bun. Câteva aspecte legate de dezbatere și în mod specific legate de amendamentele de compromis. În primul rând, considerăm că poate ar fi o idee foarte bună să facem o diferență mai precisă între activități de transport și de ag- agrement, ținând cont de faptul că croazierele, fie că este vorba de croaziere maritime sau pe căi navigabile interioare nu au un rol atât de important în crearea unei coeziuni teritoriale și în crearea unor legături între zone diferite și atunci ar fi puțin problematic să, susțin, să susținem asemenea tipuri de transport prin servicii publice. Trebuie să facem o diferență cu față de activitățile de turistice de croaziere care nu au nevoie de susținerea noastră. Când vine vorba de securizarea frontierelor externe, Comisia Europeană dorește să mulțumească Comisiei pentru Transport datorită faptului că a insistat asupra necesității, necesității ca agenția de siguranță maritimă să colaboreze cu Frontex și cu alte agenții relevante pentru a avea aceeași bază de date care să permită să înțelegem mai bine ce se întâmplă pe apele europene. Acesta a fost un pas important care poate ar, ar, s-ar putea reflecta, ați putea insista mai mult lui în acest raport. Din punctul de vedere al informațiilor statistice care sunt uh, deosebit de importantă pentru a se înțelege ce se întâmplă în acest domeniu de transport al călătorilor. Suntem de acord cu apelul lansat de a colecta mai multe informații statistice, însă acesta fiind spusă, aș dori să precizez că Eurostat um, se poate implica doar dacă cadrul legislativ îi cere acest lucru și dacă există un cadru legislativ în acest sens, uh, în etapa pregătitoare, Comisia Europeană, în mod tradițional, trebuie să evalueze sarcina administrativă impusă actorilor care ar trebui să colecteze aceste informații. Un subiect uh, delicat și am văzut că în uh, trecut o asemenea impunere de fapt a dus la reducerea volumului de informații colectate. Însă, ținând seama de anul următor, care este dedicat transportului uh, maritim, ne gândim că putem să discutăm cu actorii din piața croazierelor, să vedem dacă pot să ne furnizeze informații relevante, astfel încât până când uh, ajungem la un nou temei juridic care să permite Eurostat să colecteze informații, să, informații, să găsim această soluție provizorie. Există o altă zonă în care colectăm informații privind accidentele și aici există o legătură cu activitățile desfășurate pentru a garanta siguranța și este puțin deplorabil faptul că Agenția pentru Siguranța Maritimă uh, colectează informații relevante pentru aceste accidente. Acestea sunt compilate într-un uh, raport publicat în fiecare an, un raport excelent Însă, așa cum pe bună dreptate ne s-a tras atenția, un mecanism de acest gen nu există pentru căile navigabile interne. În ceea ce privește integrarea transportului pe căile navigabile interioare cu alte moduri de transport, suntem cu totul de acord această integrare ar fi foarte benefică și se desfășoară foarte multe activități în contextul uh, directivei ITS pentru emiterea de bilete, pentru a putea fi achiziționat un uh, bilet pe uscat, care apoi să poată fi folosit și pe un uh, feribot și colectăm foarte multe informații și în acest punct de vedere până în anul 2019 vor fi furnizate și calendarele pentru diferitele călătorii și informațiile importante pentru persoanele cu o mobilitate redusă. Suntem cu toții de acord uh, în legătură cu rolul important al uh, Organizației Internaționale a Muncii și Organizației Maritime Internaționale, legislația europeană este aliniată normelor internaționale, mai ales uh, Agenția uh, Europeană pentru um, Siguranța Maritimă depune eforturi pentru ca această legislație să fie implementată în, în Europa. Într-adevăr, nu există o asemenea agenție pentru căile navigabile uh, interioare. Dacă ne-am dorit să creăm o asemenea instituție, cred că nu poate fi evitat subiectul finanțării bugetului unei asemenea agenții. Poate va fi un subiect care va reveni de actualitate în momentul în care se va discuta viitorul cadru financiar multianual. Cu, acestea, cu acestea aș dori să îmi închei intervenția și vă, aduc, vă atrag atenția asupra unui raport publicat în data de 30 septembrie, care prezintă punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene de transport maritim pe perioada 2009-2018. În acest raport găsiți toate informațiile pentru transportul pe căi uh, navigabile interioare, în toate cele cinci domenii importante, Acest raport a fost transmis și secretariatului uh, Comisiei pentru Transport spre informare și sunt sigur că uh, secret, secretariatul vi-l poate uh, transmite. Mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ne-ați trimis acest raport, îl cunoaștem și acum în încheiere îi dau cuvântul din nou lui Keith Taylor. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru intervențiile lor. După ce I-am ascultat pe raportorii din umbra. Am decis că, într-adevăr, nu suntem pregătiți să cerem instituirea unei noi agenții uh, și a fost interesantă și remarca Comisiei legată de uh, aspectul bugetar Desigur, uh, putem să recurgem la agențiile existente pentru efectuarea controlelor necesare. Am auzit uh, comentarii foarte bune legate de înțelegerea diferențelor uh, între diferitele tipuri de embarcațiuni, de diferitele oportunități legate mai ales de distanțele scurte mă gândesc la situația din Amsterdam sau din uh, Danemarca cu feriboturi uh, electrice care produc, desigur, un grad foarte redus de poluare, un lucru care poate fi considerat a fi o adevărată oportunitate. Și sunt sigur că și Comisia Europeană își dorește să sprijine, să promoveze asemenea inițiative care duc la un transport cu emisii cât mai reduse de dioxid de carbon și ajută de asemenea la depășirea îmbuteiajelor existente în transportul terestru. Mă bucură să aud că anul 2017 este anul transportului maritim este la țanc pentru noi din Regatul Unit, pentru verzii din Regatul Unit, să mai profităm de el câtă vreme mai facem parte din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Uh, mâine este votarea și acum trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Este vorba de rolul, uh, este un raport din proprie inițiativă, contribuția pescuitului de agrement la îmbogățirea activităților turistice. Dau cuvântul raportorului domnului Uiheli. The answer for the main... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, încercat în acest raport să văd în ce măsură turismul poate să ducă la diversificarea pescuitului, în ce măsură turismul poate crea mai multe locuri de muncă și poate duce la dezvoltarea durabilă, în același timp uh, și la menținerea profesiei. Sunt exemple excelente în anumite țări, de exemplu în Italia, în Grecia, în Portugalia, în Spania și mai ales uh, uh, e vorba de activități costiere și maritime, însă am, am dorit să se implice mai mult teritoriile interne, cum ar fi râurile și lacurile au fost înaintate 74 de amendamente. Mulțumesc colegilor care le-au înaintat. Majoritatea amendamentelor se referă la idei noi. Așa că m-am gândit că nu e nevoie de un compromis. Dar apoi, ca să avem un text mai complex, am formulat patru amendamente de compromis. Primul ne aduce mai aproape de definiția turismului legat de activitățile de pescuit. Am inclus pesca turismul și IT turismul, l-am învățat de la colegii italieni. Și uh, ne-am concentrat uh, și pe sinergiile de marketing pentru produse de înaltă calitate și respectarea moștenirii culturale și a biodiversității. Al doilea compromis subliniază faptul că platformele de marketing trebuie să fie evoluate și trebuie să fie astfel, concepută astfel încât să facă față cererilor potențiale. Ne concentrăm în al treilea compromis pe durabilitate și pe importanța uh, unor modele de afaceri prietenoase cu mediul, ecologice și recomandăm uh, implicarea experților de mediu în dezvoltarea locală. Iar în ultimul compromis facem apel la comisie să utilizeze așa cum trebuie fondurile disponibile eh, la Fondul European Maritim și pentru afaceri de pescuit, mai ales prin modernizarea pescuitului profesional și a vaselor de pescuit profesional. Eh, facem apel la comisie să susțină la nivel regional cu informațiile necesare și să publice proiectele care sunt susținute cu sume de bani europene și cu ce sume. În uh, ultimele câteva săptămâni am ajuns la un text echilibrat, așa că vă rog să-mi spuneți dacă mai aveți alte idei sau propuneri. A fost foarte interesant pe mine, le-am spus colegilor de la Social Socialdemocrație, eu sunt din Ungaria și știți foarte bine că nu avem uh, acces la mare, așa încât a trebuit să învăț foarte multe despre această chestiune. Însă vrem, de am dorit să vorbim despre lacuri și râuri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc de a aveți un râu minunat, un fluviu minunat, uh, Dunărea, și să nu-l subestimați. Domnul Van de Camp are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Colegul meu uh, urmează să vină, este în Bruxelles, dar n-a sosit încă și m-a rugat să vă prezint uh, intervenția domniei sale. Are de făcut câteva comentarii. Sigur, uh, vorbim despre, și despre lacul Balaton care se află în Ungaria și sunt foarte multe vase de divertisment și mult pescuit de divertisment. Cred că inițiativa aceasta este absolut extraordinară. Iar sectorul pescuitului, firește, se confruntă cu multe provocări, dar dacă putem combina uh, îmbunătățirea pescuitului cu turismul, mi se pare un model foarte bun. Cred că am înțeles că să fac, să, raportorul a făcut patru uh, compromisuri și PP-ul este de acord. De asemenea, mi s-a părut că mâine după amiază este prevăzută votarea acestui raport. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumim încă o dată raportorului pentru propunerea pe care a făcut-o. Mulțumesc. Mulțumesc, care acum cuvântul Găzine Maisnar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegului din uh, Ungaria, unde există pești, uh, așa cum am văzut cu, prin intermediul autorului care s-a ocupat de acest uh, raport. Cele patru amendamente de compromis sunt sprijinite de ALDE. Mi se pare deosebit de important să avem un, un uh, proiect de aviz pentru Comisia pentru Pescuit. Uh, pentru că în domeniul uh, turismului nu este adus uh, automat în, legă, în legătură cu uh, turismul, deși toată lumea știe că trebuie să, găs- să găsim un echilibru potrivit. Există, desigur, diferențe între diferite re- regiuni. Vom vota împotriva unui amendament Uh, acolo unde se cere organizarea unui mecanism uh, european. Mie mi se pare că unele lucruri trebuie să respecte principiul subsidiarității și trebuie um, decise la nivel uh, local, însă acest lucru nu trebuie să împiedice un uh, schimb de experiențe și de bune practici. În mare suntem de, de acord cu acest proiect de aviz. Mulțumesc, Jill Evans. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim raportorului. Este un subiect foarte interesant. Uh, am, uh, am analizat toate aspectele turismului și am vrut să vedem cum poate aduce beneficii nu numai economiei locale, dar și mediului și dezvoltării comunităților locale. Este, de fapt, un aspect foarte important și am înaintat și eu câteva amendamente, dar grupul meu nu susține raportul. Eu reprezint țara Galilor, care spre deosebire de Ungaria are câteva zeci de mii de coastă. Noi avem o strategie pentru turismul de pescuit, însă trebuie făcute foarte multe pentru acest lucru și mai ales în parteneriat cu alte țări și uh, dacă știm ce se întâmplă la nivel european, așa cum arăta colegul nostru, încercăm să întărim parteneriatele în Europa chiar după ce Brexitul va deveni realitate. Vom avea mult mai multe oportunități ca țări mici și vom încerca să colaborăm. Susțin punctele despre piața comună, despre cele mai bune practici, despre uh, instruirea personalului eficient, dar înțeleg să înțelegem cum a fost folosită finanțarea. Toate acestea sunt chestiuni importante. De asemenea, am înaintat un amendament care se referă la femei. Pescuitul este considerat de cele mai multe ori uh, ca un domeniu în care lucrează numai bărbați. Dar cred că trebuie să analizăm și comunitățile locale, să vedem ce rol au femeile, ce rol pot avea femeile pentru dezvoltarea acestui domeniu, mai ales în ce privește și turismul. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Petea Ghenă la numele Digimare. Afternoon. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vrem să vă mulțumim încă o dată pentru interesul arătat de această comisie pentru chestiunile legate de turism și mai ales tu, turismul legat de pescuit. Și noi ne gândim acum la aceste propuneri de amendamente și o să vedem cum o să arate forma finală a raportului care va fi votat uh, anul viitor. Comisia va prezenta atunci poziția față de raportul final. Majoritatea acestui proiect de raport se aliniază la poziția Comisiei. Vrem să mulțumim raportorului care ține cont de clarificările pe care le-am făcut data trecută și de asemenea mulțumim și pentru cooperarea fructuoasă. Mulțumesc! Vielen Dank und jetzt... Vă mulțumesc și dau din nou cuvântul raportorului domnul István Uihelin. Köszönöm szépen! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru amendamentele depuse. Am încercat să țin cont de toate aceste amendamente. Spusesem că Ungaria nu este deloc interesată de mări, pentru că nu are acces la mare și atunci când se discută despre pescuit, majoritatea oamenilor se gândesc la mare, la zonele de uh, coastă, însă nu trebuie să uităm că și râurile, fluviile interioare sunt uh, importante și în trecut s-au purtat adevărate uh, războaie pentru cucerirea acestor fluvii. Drept urmare, am încercat să introducem în acest raport uh, și aceste elemente care țin de uh, pescuitul în uh, ape dulci și cei care doresc să guste asemenea pești de apă dulce sunt uh, invitați să vină în Ungaria. Aș dori să vă spun că mâine, din păcate, nu o să pot să particip la vot. La vot. Trebuie să particip la un congres internațional care are loc în Bratislava și acum imediat va trebui să plec de la reuniunea noastră. Sper că nu vă veți supăra pe mine pentru acest lucru. Vă mulțumesc și Bratislava se află la Dunăre și Marea Neagră este la o distanță de 1000 de kilometri, deci uh, și Ungaria are o relevanță în ceea ce privește activitățile de pescuit. Deci votarea în comisia noastră are loc mâine, în comisia de, de, de pescuit 10 noiembrie și în plenară în decembrie. Și acum luăm o pauză de 3 minute, uh, o pauză de 3 minute cu caracter tehnic.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

Now we can continue. The technical problems are solved. Putem continua, s-au rezolvat problemele tehnice. Und wir kommen jetzt zu Investitionen. Am ajuns la investiții în locuri de muncă și în creștere, valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene, proiect de aviz pentru un raport din propria inițiativă a Comisiei Regii. Raportor este Cosmas Latovski, care îi dau cuvântul. Bank. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport din propria inițiativă. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, au fost depuse o serie de amendamente și aș dori să mulțumesc tuturor celor care le-au depus. Sper că în varianta finală că varianta finală a textului va putea fi adoptată fără niciun fel de problemă. Acest subiect este unul deosebit de important și aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva puncte principial sunt, suntem cu toții de acord că fondurile structurale și de investiții europene sunt un instrument important pentru uh, integrarea suplimentară și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, mai ales pentru infrastructura uh, complementară și pentru cea din uh, zonele transfrontaliere. Multe din amendamentele depuse insistă asupra necesității ca Fondul European de Investiții Strategice să fie mai bine uh, folosit. Echilibrul, uh, durabilitatea sunt elemente deosebit de importante pentru transportul public, pentru viitorul, uh, pentru viitoarele evoluții ale zonelor urbane și pentru evitarea ambuteiajelor în acestea. Multe dintre amendamente uh, ne atrag atenția că este nevoie de o coordonare între autoritățile centrale de guvernare și autoritățile de investiții. Este un aspect deosebit de important, mai ales din perspectiva re- regiunilor, să se țină seama de caracteristicile specifice a regiunii respective. Rolul Comisiei Europene este de asemenea foarte important pentru că ea dispune de expertiza și de uh, fondurile uh, necesare contribuția acestor fonduri trebuie să fie una reală și mm, trebuie să ne asigurăm că acești bani nu sunt risipiți și nu sunt um, fraudați. Nivelul de finanțare în viitoarele uh, cadre financiare multianuale ar trebui să fie păstrat la fel în Uniunea Europeană și mai ales în Europa Centrală și de Est, există în continuare zone periferice care au un nivel mai redus de dezvoltare economică și care au anumite condiții de dezvoltare a infrastructurii de transport și unde efectele acestor fonduri încă nu se fac uh, resimțite atât de, atât de mult ca în alte zone și uh, Datorită acestui lucru, construirea proiectelor de infrastructură este mult mai scumpă ca în alte părți ale Europei. Accesul la aceste fonduri este deosebit de important, mai ales pentru întreprinderi mici și mijlocii. În continuare există prea multe bariere, obstacole administrative pentru a accesa aceste fonduri, mai ales în domeniul transportului. Am dorit să tragem atenția Comisiei că birocrația nu trebuie să fie mai importantă decât obiectivele pe care ni le-am stabilit. Aș dori să mulțumesc din nou pentru modul în care am cooperat, cooperat cu raportorii din umbră și sper că eforturile noastre vor fi răsplătite mâine cu ocazia votului. Mulțumesc, Vin Van de Camp, are acum cuvântul. Ehm, mulțumesc foarte mult. Aș vrea încă o dată să îmi cer scuze în, doamnele, în numele doamnei Suița, care vine către Bruxelles și, în al doilea rând, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru colaborarea excelentă de care ne-am bucurat pe un dosar extrem de important. Am impresia că transportul și structurile europene pot beneficia în continuare de fondurile structurale și de investiții. Dar trebuie să așteptăm ca sectorul transportului să înțeleagă acest lucru și să facă ce trebuie. Sunt 30 de propuneri de amendamente de compromis care vor fi înaintate. PPE-ul va putea să susțină 12 din aceste Uh, propuneri de compromis. Există una sau două propuneri de amendament de la colega Ayala Sanders și de la doamna Rivodalon, două propuneri care se referă la poziția administrațiilor locale față de investițiile necesare în sectorul transportului. Suntem conștienți de problemele din acest domeniu, dar considerăm că dacă ne grăbim, nu o să facem bine. Când se pune problema investițiilor în transport, considerăm că nu putem să avem o atitudine simplistă. Comisia Europeană este întotdeauna atentă și probabil uh, s-ar putea să discute cu Eurostatul privind uh, problema datoriilor și a fondurilor. că nu ești dispus uh, să faci rambursări importante, atunci trebuie să împrumuți bani ca să faci ce ai de făcut. Este un punct foarte important și probabil că nu o să putem să-l rezolvăm mâine, dar va trebui să continuăm să analizăm problema mai îndeaproape. În principiu, propunerile grupului socialilor, socialiștilor și democratilor nu le vom plăta, deși nu ni se par deplasate. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, Ismail Ertu, care cuvântul. Uh, Mulțumesc. Am plăcerea să vă prezint poziția raportorului din umbră, Cristin. Cristin, nu e foarte ușor să spun asta în bavareză. Vreau să spun câteva cuvinte din partea doamnei Cristin despre acest raport. Raportul merge în direcția corectă și include câteva rezultate pozitive și sunt vreo șase sau șapte puncte care trebuie aduse în discuție acum. În primul rând, nevoia de a maximiza contribuția fondurilor structurale la realizarea agendei urbane, și pentru a destina anumite fonduri pentru a susține planurile de mobilitate urbană. Nevoia unor sinergii mai bune pentru, implica, eh, pentru investirea fondurilor în transportul european și apoi planurile transfrontaliere de transport și sectoarele transfrontaliere. Și apoi importanța coeziunii teritoriale și sociale, legătura cu rețelele TNT, și nevoia de a reduce barierele administrative și de a introduce acest lucru în text. Totuși, din perspectiva voturilor, am dorit să accentuăm două puncte importante. În primul rând, este esențial să subliniem că efectul de pârghie al instrumentelor financiare este foarte mic sau inexistent în sectorul transporturilor și sunt de fapt cele mai importante instrumente care susțin transportul. E vorba de infrastructura din EFSI mi se pare important să facem apel la mai multă flexibilitate bugetară pentru a susține uh, finanțarea publică conform fondurilor structurale. Trebuie să luăm poziție asupra acestei chestiuni pentru că noi știm că investițiile în transportul durabil, infrastructura durabilă, are nevoie de intervenția publică, s-ar putea să fie mai puțin atractiv pentru sectorul privat, ceea ce știm noi până acum. Asta este ce spune Cristin. Mulțumesc. Cristin. Mulțumesc, Ismail și Cristin. Și ara cu cuvântul Dominic Riche. Merci, Monsieur le Président. Merci le rapporteur pour euh, à la fois son travail et la coopération. Et dire que nous soutiens. Mulțumesc domnului uh, președinte, mulțumesc uh, și raportorului. Uh, în mare susținem amendamentele, deși în privința unora dintre ele poziții, pozițiile ar putea fi mai nuanțate. Apropo de ce vorbea, susținea colegul nostru uh, Van den Kamp, uh, ar trebui uh, să fim prudenți Asta pentru a ne menține în perimetrul raportului și apoi pentru a nu aborda subiecte care sunt complicate și dificile Mă gândesc mai ales, că mai ales uh, uh, la uh, mecanismele de, de finanțare. Aș dori să mai adaug că am fost foarte mulțumiți de insistența raportorului asupra importanței uh, Uh, utilizării uh, mixte a mai multor instrumente, uh, instrumente de finanțare. Cred că e extrem de, de important, e un lucru care trebuie repetat. Apoi, un lucru care, un aspect care nu a fost atins, dar pentru că e mai te- tehnic, e vorba de uh, um, regulamentele financiare. Acest uh, subiect nu făcea parte din perimetrul uh, uh, raportului, însă trebuie știut că regulamentele financiare pot să interzică utilizarea acestor sau anumitor fonduri în scopuri legate de transporturi. Apoi, raportorul a insistat asupra unui altul, alt lucru uh, cu care suntem de acord, anume importanța coordonării planurilor uh, naționale și a aprofundă, aprofundării uh, verticale, central, centrală, local a acestor planuri, legăturile transfrontaliere și nodurile urbane sunt subiecte importante. Apoi există o serie de, de divergențe, divergențe secundare, însă uh, concluzia uh, generală e că raportul e extraordinar și merită susținut în ceea ce privește concluziile. Deci îl vom susține. Mulțumesc, mă miră faptul că Dominic Riquet nu s-a referit la um, distanța de 800 de metri între Valenciennes și Bruxelles. Nu se poate va reveni mai târziu asupra acestui punct. Și acum dau cuvântul reprezentantei, reprezentanței DG Regio. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule uh, raportor. Uh, uh, nu voi, voi insista pentru că nu există subiecte de, de dezacord. Aș dori uh, să subliniez uh, poate un lucru valabil pentru acum și pentru anii care vor veni. Raportul uh, Comisiei, în baza articolului 16, face referire la o bază open de tip open data. Și pentru că toată lumea e curioasă de destinația banilor, Uh, putem spune următoarele, putem indica uh, destinația, dar mai mult decât atât putem indica numărul precis, exact al uh, kilometrilor de drumuri sau de căi, căi ferate pe pentru fiecare stat membru în parte, pentru uh, uh, fiecare regiune în, în parte, uh, adică putem indica promisiunile, angajamentele pe care și le-au luat în aceste materii pentru uh, următorii uh, șapte ani. Cred că e o sursă de informații uh, Uh, pertinentă de care vă puteți uh, folosi în, uh, în discuțiile cu statele membre, dar și cu alegătorii. Facem astfel de, de raportări într-un sistem de tip open data, unde puteți verifica dacă lucrurile avansează așa cum fusese promis. Vă mulțumesc. Votarea în Comisia Tran va avea loc mâine, în Comisia Regii, în luna noiembrie îmi, îmi cer scuze, spune domnul președinte, dau cuvântul din nou raportorului domnul Cosma Zlotovski. Da, nu mai am multe de adăugat, domnule președinte. Mâine vom, mâine vom vota, nu astăzi. Da, vă, mulț- vă <laughs> mulțumesc pentru că ați vorbit în limba germană, nu m-a trebuit să-mi pun căștile. Deci, votarea va avea loc mâine, în Comisia TRAN și probabil în luna noiembrie în uh, Comisia Regii și în plenara din decembrie vom adopta acest raport. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul anual privind politica Uniunii Europene în domeniul concurenței, un, un proiect de aviz uh, pentru Comisia competentă pe fond uh, Econ. Jacqueline Foster este, este raportoare, însă nu este prezentă. Domnul Kozlovski, da, nu este prezentă, nu a reușit să prindă avionul. Deci poți Maslatovski are cuvântul. I will read. În ceea ce privește Opinia raportorului ar fi de spus următoarele. Raportorul subliniază barierele fizice și uh, de reglementare între statele membre, ceea ce produce fragmentare pe piața unică și bariere în uh, calea, în calea competiției. De aceea e nevoie de o voință politică mai puternică din partea Comisiei și a statelor membre pentru realizarea pieței unice a transporturilor. Un, un alt aspect ar, ar fi uh, următorul. Uh, uh, componentele digitale din, uh, din sectorul uh, transporturilor. Uh, Acestea ar trebui văzute nu ca o amenințare, ci ca o oportunitate pentru servicii de calitate mai ridicată. De asemenea, ă, raportorul salută intenția Comisiei de a realiza negocieri cu ă, mai multe ă, companii aeriene acest lucru nu, va, nu numai că va îmbunătăți accesul uh, la, la piețe, ci și va crea și uh, oportunități sporite pentru sectorul aviatic uh, european spre beneficiul locurilor de muncă și al clienților. Mai apoi, integritatea pieței unice trebuie păstrate pentru a asigura astfel competiție, o competiție deschisă și corectă pentru operatorii din sectorul turismului și cel uh, al transporturilor și poștal. Mulțumesc! Vă mulțumesc, am înțeles totul, ați citit într-o limbă engleză minunată și acum cred că este rândul lui Vin Van de cam din nou. Uh, mai zi, Da, mulțumesc. Ah, Salini is uh, onderweg naar Brussel.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 Cred că e bine că noi, Comisia pentru Transport, avem un aviz pe marginea acestei teme care ține de CON. Avem foarte multe fonduri care trebuie investite, avem o pondere economică foarte importantă pentru a stimula creșterea și concurența în Europa și cred că e bine că Jackie Foster a hotărât să înainteze acest aviz Comisiei Econ. Sunt câteva întrebări care uh, au fost studiate în ultima vreme. Sigur, mâine o să votăm regulamentul pentru diferitele servicii portuare și, firește, acest lucru va contribui la deschiderea pieții. Sigur că dezbatem și chestiunile publice, chestiunile care țin de competențele pieței private. Unii spun că transportatorii țin de competența privată, alții din potrivă, dar uh, regulamentul acesta privind porturile, fără îndoială, ne poate permite să îmbunătățim concurența în acest sector. De asemenea, îl așteptăm și pe colegul uh, Ismail uh, cu pachetul uh, privind transportul rutier. Știm că este un sector foarte competitiv, dar în momentul în care sectorul e foarte competitiv, firește că trebuie să abordeze teme cum ar fi cabotajul, sau uh, situațiile de dumping social sau care țin de normele muncii. Lucrurile acestea trebuie abordate în cadrul competențelor Uniunii. Adevărul e că și noi uh, am putut, am reușit să conchidem pachetul al patrulea, am reușit să conchidem aspectele tehnice referitoare la piață, iar în ceea ce privește deschiderea pieții, lucrurile nu sunt tocmai în regulă. Cred că și dumneavoastră, domnule președinte, spuneați că n-am mers suficient de departe, dar oricum avem cu toții momente uh, în care suntem mai slabi, ca să zicem așa. Cred că nu e rău, de fapt, că limitările acestea au fost impuse transportului cross uh, frontalier, transfrontalier dar e bine că am depășit și problemele legate de transportul feroviar. Tema fondurilor europene eh, se referă la fondurile structurale, pe de altă parte avem eh, Connecting Europe Facility și apoi fondurile EFSI, fondurile pentru investiții structurale. Trebuie să dublăm eforturile în sectorul transportului pentru a investi just pentru a alimenta concurența în Uniunea Europeană, deci trebuie să nu fim timizi și să trecem la fapte. Colegul Salini spunea că dosarul acesta al ajutoarelor de stat trebuie să fie avut în vedere, pentru că uh, colegul Salini se gândește să înainteze niște amendamente pe marginea vizului doamne Foster, dar cred că domnul Salini și doamna Foster o să a, se înțeleagă de minune. Mai ales că ideile politice nu sunt atât de departe unele de altele. Mulțumesc. Vielen Dank. Vă mulțumesc și acum are cuvântul Ismail Artug. Shadow Rapporteur, Mrs. Tap. Da, trebuie să-mi cer scuze numele raportoarei noastre din umbră, doamna Țapardel. Drept urmare, am plăcerea de a vă prezenta remarcele sale. Raportorul din umbră al grupului SND este de acord cu punctul 4 privind beneficiul adus de profitarea de oportunitățile de tehnologiile digitale. Cu toate acestea, există câteva aspecte în acest raport cu care nu suntem de acord. Impresia generală este că aspectele sociale lipsești, lipsesc aproape cu des, desăvârșire. Considerăm că concurența este importantă pentru creșterea economică, însă orice pas suplimentar pentru completarea, finalizarea pieței unice pentru transport nu trebuie să însemne neglijarea drepturilor sociale a lucrătorilor din acest sector sau reducerea calității serviciilor. Din acest punct de vedere, punctele 1, 2 și 3 ar putea să fie îmbunătățite, insistând asupra necesității găsirii echilibrului între beneficiile pentru firme și industrie și protejarea lucrătorilor din, transportul, din sectorul transporturilor. Acest sector ne-a dat, din păcate, prea multe exemple despre cum o piață deschisă duce la exploatarea lucrătorilor. La punctul 2, suntem de acord cu ceea ce spune raportorul că legislația în domeniu este deseori prost aplicată și există o legătură cu punctul 7 care reflectă pericolul reprezentat de măsurile unilaterale întreprinse de statele membre și în acest punct de vedere considerăm că este nevoie de o mai bună coordonare între statele membre de preferință prin crearea unei agenții europene rutiere, o idee votată deja de europarlamentari. Vă mulțumesc, Pavel Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să precizez că nu locuiesc pe nimeni, deci eu sunt total responsabil pentru cele spuse. În ceea ce privește acest proiect de aviz, mi se pare unul foarte bun mi se pare că este foarte bine că se concentrează pe aspectele de transport, nu încalcă competențe care țin de alte comisii. În al doilea rând, sunt cu totul de acord cu Jackie Foster și anume lipsește o, voință politică pentru a dezvolta și mai mult, pentru a profunda și mai mult piața internă de transport și, de fapt, cadrul legislativ existent este, um, nu, este, nu este prea bine pus în aplicare. În al doilea rând, și eu sunt de acord că trebuie să există că sectorul public și cel privat trebuie să fie pe un picior de egalitate. Și în al treilea rând, eu aș dori să insist asupra faptului că o concurență loială trebuie să devină o necesitate și că uh, Trebuie să facem o diferență între protecționism și egalitate de șansă. Este o idee prezentă în acest proiect de aviz cu care sunt de acord. Și, în fine, aș dori să spun că voi depune și eu câteva amendamente care sunt menite să consolideze această focalizare pe ideea unei concurențe loiale Și în rest, cred că tonul găsit de Jackie Foster prin acest uh, raport este unul cu care pot fi de acord. Mulțumesc, care acum cuvântul Maria Chilonan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ajuns la timp și spre încântarea dumneavoastră voi uh, vorbi în limba finlandeză. Permiteți-mi să mulțumesc doamnei Foster pentru acest proiect de aviz pe un subiect controversat aici în Parlamentul European. Cu toate acestea, abordarea raportoarei este una de succes, chiar dacă nu sunt de acord cu toate părțile acestui proiect de aviz. Concurența se manifestă la multe niveluri. În domeniul uh, aviației există o concurență între Europa și state terțe. Și Parlamentul European are o abordare prea protecționistă pentru a proteja companiile europene. În domeniul transportului rutier există o concurență intra europeană între țările sărace și cele mai bogate. S-a cerut Comisiei să intervină cu un pachet rutier în ceea ce privește sectorul uh, transportului feroviar. În mod tradițional există companii care dețin un uh, monopol, monopol situația de monopol care se schimbă fără, ne, fără a ne gândi la fără a exista o perspectivă foarte clară de viitor. În plus, sectorul transportului este afectat și de ultimele evoluții din, uh, din sectorul uh, digital. Deci, nu putem uh, ajunge la fericire doar prin intermediul concurenței și în același timp concurența nu înseamnă un drum direct înspre iad, însă cadrul de reglementare trebuie să fie suficient de clar, astfel încât uh, toți actorii din, uh, din sectorul transporturilor să fie tratați în mod egal. În primul rând, trebuie să, ne, să nu uităm că sectorul transportului există tocmai pentru a, a uh, sluji clienții și regulile din acest sector trebuie să fie și ele, trebuie să vină și ele în beneficiul uh, consumatorilor. Vă mulțumesc. Keith Taylor, un alt raportor din umbră care este prezent. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este mare păcat că Jackie nu este prezentă. Sper să susească cât mai repede posibil. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu ea pe acest raport și, și ca și prietenul, prietenul nostru prezent și eu sunt raportor din umbră pentru verzi. Și sunt convins că singura posibilitate prin care putem ajunge la o concurență loială și prin care garantăm egalitate de șanse în sectorul transportului este de a reflecta costurile adevărate a fiecărui mod de transport în parte. Și cred că această idee trebuie să fie, să apară mai, să apară mai puternic la primul punct, unde Jackie se referă la o concurență deschisă și echitabilă. Trebuie să ținem cont de costurile pentru fiecare mod de transport, să ținem cont și de efectele gazelelor cu efect de seră, impactul asupra sănătății, siguranței și așa mai departe. În acest moment nu se ține cont de toate aceste costuri și, drept urmare, nu există o egalitate între actori cu adevărată concurență loială. Costuri adevărate, o taxare echitabilă și alte măsuri fiscale ar putea duce la o transformare de paradigmă înspre moduri mai durabile de transport feroviare, pe căi navigabile interioare și în plus fiecare mod de transport să, să funcționeze mult mai eficace din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător. Să luăm ca exemplu doar sectorul transportului um, aviatic. Acest sector primește uh, un volum mare de subvenții directe și indirecte din partea statelor, derogări uh, în ceea ce privește uh, TVA-ul, accizele pe kerosin, kerosen, până la 43 de miliarde de euro în fiecare an și se ignoră această sursă de venit deosebit de importantă care subminează alte moduri de transport și duce până la urmă la o concurență neloială. Salut, desigur, acordul de săptămâna trecută privind uh, măsurile globale bazate pe instrumente de piață în acest sector. Trebuie să nu uităm că este doar un prim pas și că trebuie să mergem mult mai departe pentru a combate schimbările climatice sectorul aviatic ar trebui să fie afectat de măsuri fiscale uh, normale, care să meargă dincolo de mecanisme bazate doar pe instrumente de piață. Deci toate zborurile din și înspre Uniunea Europeană ar trebui să facă parte dintr-un mecanism de comercializare a certificatelor de emisii. Deci o să depun câteva amendamente care reflectă părerile noastre, care insistă asupra uh, diferitelor moduri de transport asupra, prin, asupra principiului um, cel care poluează plătește, asupra necesității de a combate dumpingul social și așa mai departe și aștept un schimb de opinii uh, aprins. Mulțumesc, Lucy Anderson are acum cuvântul. I agree with... Da, sunt uh, de acord cu uh, multe din cele spuse deja de colegii mei. Uh, cred că aspectele sociale legate de locurile Uh, de, de muncă, de protejarea acestora și de uh, reducerea veniturilor trebuie uh, abordate prin intermediul amendamentelor. Cred însă că avizul nu recunoaște transportul ca un serviciu public esențial, vital. Nu e vorba de un serviciu facultativ, ci de un serviciu pe care oamenii se bazează pentru a ajunge Um, uh, la muncă pentru a se deplasa. S-au făcut uh, cercetări pe care de altfel le-am discutat anul trecut uh, legate de conexiunile dintre incluziunea socială și transportul public și cred că trebuie să se țină cont de astfel de aspecte în politica de, de transport. Uh, care nu trebuie să se limiteze doar la aspectele legate de, uh, de concurență. Mai apoi, mai, la începutul acestui uh, an, Comisia a realizat un studiu legat de uh, contractele publice în domeniul transporturilor și uh, de la uh, criza financiară din 2008 au apărut probleme semne- semnificative într-o serie de state membre pentru că transporturile publice nu au fost susținute financiar suficient suficient. Și asta ne aduce la următorul uh, uh punct. Nu sunt în, uh, în total dezacord cu, uh, cu acest raport de, de aviz, însă consider că necesită cu siguranță îmbunătățiri. Tack så mycket. Eh, två saker. För det första så håller jag med det eh, Ertuk sa från vår... Eh, Am de făcut în primul rând două observații. În primul rând, problema socială, pentru că e o chestiune importantă și majoritatea se referă la acest lucru, la dumpingul social. Lucrul acesta poate influența acest text. Și apoi am vorbit despre optimizarea contribuției Fondului Structural de Investiții. Se vorbește aici despre optimizare, deci maximizare în engleză vorbesc de țara mea aici și de alte țări, am constatat următoarele. Am constatat o planificare pe termen lung. Investițiile acestea sunt importante pentru a putea dezvolta turismul și am văzut de asemenea că se încearcă găsirea unei finanțări pentru anumite investiții. Iar aici fondul regional și fondul de investiții nu pot să fie folosite pentru același proiect. Nu e posibil, nu e posibil așa ceva. Nu se autorizează acest lucru nu putem beneficia de două surse de finanțare. Asta înseamnă optimizarea? Nu e cazul. Trebuie să putem face ceva pentru a putea reuni toate forțele pentru a putea investi într-un proiect mai ales dacă e strategic și important pentru creșterea și crearea de locuri de muncă. Trebuie să consiliem, să aducem împreună diversele forțe. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank. Jetzt habe ich Vă mulțumesc, m-am înscris și eu pe lista de oratori, fac parte de 12 ani din Parlamentul European și atunci când uh, vorbim despre principii, principiul poluatorul plătește, internalizarea costurilor externe, consumatorul, utilizatorul plătește, există o poziție comună între toate grupurile politice, între toate statele membre. Însă atunci când discutăm despre sectorul uh, transporturilor, cred că um, un um, parlamentar creștin-democrat a spus că forțele pieței dispar, nu mai sunt valabile în uh, sectorul transporturilor. Și modurile de transport cele mai uh, dăunătoare pentru mediul înconjurător, uh, înconjurător sunt avantajate din punct de vedere fiscal și cele curate sunt dezavantajate. dezavantajate. Și mă bucură faptul că alături de noi este o reprezentată din partea Direcției Generală Competiție, Concurență, pentru că uh, No, ni se pare că pentru Comisie este important ca doar în transportul uh, rutier, uh, în fiecare sector în parte, lucrurile să se desfășoare în ordine. Însă nu există o privire de ansamblu. În fiecare an uh, um, se oferă un cadou de 30 de miliarde de euro companiilor aeriene Uh, cei care călătoresc cu trenul, până la urmă, trebuie să suporte prețuri mai mari datorită lipsei acestor uh, stimul fiscal. Drept urmare, aș dori să întreb Comisia Europeană și, în mod special, DG Concurență. Ce faceți? Cum vă asigurați că principiile cu care cu toții suntem de acord sunt puse în aplicare și în uh, domeniul politicii de transport? Și mă bucură faptul că Ștefan Simon este alături de noi pentru, sunt sigur, a ne oferi un răspuns. Wir haben drei Menschen von der DG. Cred că sunt uh, prezenți trei reprezentanți din partea Direcției Generale pentru Concurență, puteți să decideți care dintre dumneavoastră luați cuvântul. Noi avem răbdare. This question not seem in the first place. Întrebarea aceasta nu ține la prima vedere de concurență E vorba de ajutorul de stat, de subvenții care ar putea să fie ilegale. Deci e vorba de o chestiune care ține de competența statelor membre. Sigur, în unele domenii uh, am început să combatem uh, evaziunea fiscală, dar în acest domeniu e vorba de legislația statelor membre în acest domeniu noi n-am întreprins nimic până acum. Darf ich mal kurz? Da, dacă îmi permiteți, aș dori să vă atrag atenția asupra următorului fapt. În, în Germania, din 63 de aeroporturi, 17 sunt menținute în viață prin intermediul diferitelor uh, subvenții de stat. Însă, în momentul în care exista o problemă în legătura între Berlin și Breslau, um, legătura respectivă feroviară nu a fost uh, salvată prin subvenții de stat. Deci, um, nu putem să îi favorizăm pe unii, defavorizându-i pe alții. Deci știu că s-au făcut intervenții Uh, când a fost vorba de aeroporturi cum ar fi Saarbrücken sau uh, Frankfurt Hahn. Deci, de ce Comisia Europeană acceptă subvențiile de stat în anumite cazuri, în alte cazuri nu? Aduceți în discuție aeroporturi și legăturile aeriene. Piața pentru transportul aerian este, este liberalizată din anii, no- anii 90. Aeroporturile au fost considerate în o perioadă lungă de timp ca fiind uh, infrastructură în urma speței Hale Leipzig și sentinței în această speță s-a ajuns la concluzia că mm, ajutoarele de stat, că subvențiile pot fi considerate ajutoare de stat în anumite cazuri. În anul 2015 am publicat niște orientări generale uh, și am deschis mai mult de 100 de cazuri din Spania până în uh, țările baltice. Deci facem ceva din, din acest punct de vedere și noi știm că în Germania maxim 3 aeroporturi sunt uh, profitabile și știți foarte bine că am prevăzut o perioadă de tranziție în care mai pot fi plătite asemenea subvenții după care va trebui să li se pună capăt. Deci vă rog să ne mai dați puțin timp, suntem pe calea cea bună, însă, într-adevăr, am avut un start puțin întârziat. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul lui Vin van de Kamp, vă rog. Foarte pe scurt, ca să mă clarific și să am și o idee. Mi se pare extraordinar că vi s-a răspuns la întrebare, dar adevărul este că mi-ar plăcea, de fapt, să se comenteze textul lui Jackie Foster, să-l comenteze comisia. Avem timp să facem lucrul ăsta? Also ich kann da nicht zu sagen. Da, nu știu dacă eu pot adăuga ceva, dar sunt sigur că vom auzi câteva cuvinte din partea Comisiei, pentru că așteptăm cu, nerăb- așteptăm cu nerăbdare poziția Comisiei față textul uh, prezentat și față de dezbaterea care a avut loc. Aveți cuvântul. Okay, I'm DG Competition sunt uh, de la DG Concurență, nu de la Comisie, dar cel puțin din punctul nostru de vedere pot fi de acord cu aceste puncte și pot doar să încurajez Parlamentul să adopte foarte repede pachetul pentru uh, pachetul feroviar. În domeniul feroviar trebuie făcut ceva, ține de domeniul statelor membre, dar și de Parlament să adopte legislația corectă. Mulțumesc. After da- După comisie, dau cuvântul din nou uh, lui Cosmas Zlatowski uh, în locul lui Jacqueline Foster, Jackie Foster. Vă mulțumesc pentru toate uh, Vă mulțumesc în numele doamnei Foster pentru toate intervențiile, pentru toate comentariile și aștept cu nerăbdare dezbaterea care va urma. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea uh, amendamentelor este 13 octombrie. Votarea în Comisia Tram va avea loc în data de 10 noiembrie, în Comisia Econ 5 decembrie și nu știm exact când va fi votarea în plenară, însă cândva după. Damit kommen wir zum nächsten Și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Raportor este Boguslav Liberaschi, care nu este prezent. Deja ne-am obișnuit cu această situație, însă este înlocuit de Lucy Anderson, care îi dau cuvântul. Thank you. Vă mulțumesc. Mă bucur că colegul meu m-a rugat să îl înlocuiesc la prezentarea raportului legat de activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Dragi membri, dragi uh, colegi, Banca Europeană de Investiții a, a, fost, uh, a contribuit uh, mereu la proiecte de transport majore și a, a, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și la dezvoltare. Mă uit uh, la investițiile făcute doar în Londra pentru a constata deja asta. Însă există alte surse de finanțare, precum fondurile de uh, coeziune, cele structurale sau uh, mecanismul Connection Europe. Uh, Importantă e coordonarea uh, între Banca Europeană de Investiții, Comisie și uh, statele membre în ceea ce privește finanțarea, iar uh, coordonarea ar trebui să urmărească obiectivele stabilite în uh, TNT. De asemenea, trebuie să reținem că nu toate instrumentele financiare sunt uh, destinate uh, sau cuprind același uh, tip de, de investiții. Uh, Um, și uh, se, uh, sunt destinate acelorași tipuri de investitori. Unii um, sunt um, destinate subvențiilor, altele sunt destinate investitorilor uh, privați. Astfel, raportul de aviz subliniază importanța complementarității și coordonării finanțărilor. Astfel, Banca Europeană de Investiții ar trebui să asigure un uh, echilibru geografic al uh, investițiilor sare, astfel încât și noile state membre să poată beneficia de ele. De asemenea, trebuie subliniat că orientările pentru proiectele, parteneriat, uh, proiectele de parteneriat public-privat trebuie, trebuie susținute astfel încât să, uh, să nu uh, ducă la uh, anchete penale legate de o interpretare incorrectă a specificului acestor proiecte. De asemenea, raportorul speră că ariile principale ale TNT vor avansa. Vim, glaube Mulțumesc, cred că din nou rândul lui Vim. Din, da, da, domnule președinte. E o după-amiază cam ciudată. Toată lumea e pe drum uh, sau are altceva de făcut. Deci, în fine, sunt cu toții extrem de ocupați. Mi-ar uh, plăcea să-i mulțumesc uh, raportorului, domnul Liberațche și doamnei Anderson, pentru acest aviz extraordinar pe care l-au redactat. Ne îmbogățește extrem de mult. E vorba de o propunere care se ocupă de activitățile BEI, iar domnul Liberatski pare să știe foarte clar care sunt aspectele importante. BEI este un uh, investitor de marcă în domeniul transportului. Și se vorbește aici de 400 de miliarde de investiții anul trecut, prin BEI, o investiție foarte mare în domeniul transportului, cum spuneam, o cantitate care nu e de neglijat. Deci care sunt uh, motivele? FC este da, important și el dacă citim ce face BEI, vom vedea că pentru toate aceste proiecte de o asemenea amploare Trebuie pregătit terenul foarte bine și ce investim în 2015 uh, nu se vede în 2016, nu se văd rezultatele în 2016. Trebuie să așteptăm până în 2018 sau dincolo de 2018. Deci cred că uh, BEIU ar trebui să țină cont de acest lucru și să ne spună, să ne informeze să ne informeze despre proiectele de investiții prin EFSI în domeniul transportului, pentru că se aud multe lucruri, sunt zvonuri multe, nu se știe mai nimic, iar lucrurile că nu, e adevărul că nu merg prost cu EFSI și trebuie să vedem și roadele. Uh, investițiile în transport uh, sunt durabile ne gândim la COP21, acordul cu diversele linii directoare și durabilitatea și inovarea sunt chestiuni care merg mână-mână, deci cred că BEI poate să aibă un rol crucial și poate alimenta acest lucru, îi poate da un avânt ca să nu se mai uh, depinde de ajutoare și de subvenții, pe care noi l-am numit blending. Trebuie să folosim diverse forme de finanțare, granturi, împrumuturi și să vedem cum se pot uh, aliment, cum pot fi folosite în complementaritate. Sunt foarte multe proiecte care nu se folosesc de această complementaritate, iar BEI ar trebui să se ocupe de acest lucru. Uh, aici, în avizul domnului Liberaschi, trebuie clarificat conceptul de blending și modul de a folosi complementaritatea diferitelor forme de finanțare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, care acum cuvântul Dominic Riche grand chose à rajouter à ce qui vient d'être dit. Nu aș avea mare lucru uh, de adăugat. Uh, cred că mai trebuie să, se reflectăm la o serie de, de aspecte. În completarea a ceea ce s-a spus, aș vrea să, să subliniez că BEI înseamnă bancă, iar modalitatea de funcționare uh, a ei nu e una similară unei structuri politice a Uniunii Europene. Uh, raportul o subliniază deja îndeajuns, uh, uh, subliniază importanța activității BEI și a cooperării sale cu diferiți actori, statele membre, autorități regionale, dar și operatori economici. De, de asemenea, s-a subliniat faptul că, că banca are un rol important pe, pe termen lung, uh, pentru că pe termen lung își fac uh, efectul și uh, investițiile în astfel de, de infrastructuri. Cu toate acestea, constatăm următoarele, și anume că nu există o legătură structurală între organismele Comisiei care se ocupă de finanțări și Banca Europeană de Investiții. De aceea, organismele și mecanismele uh, comisiei, utilizarea fondurilor structurale sau uh, a fondurilor uh, speciale, ei bine, acest mecanism, acestea nu sunt uh, co- corelate cu uh, funcționarea uh, și uh, activitățile băncii. Planul Juncker, mecanismul de garantare care uh, a fost uh, inițiat de comisie acum 10 ani, e însă controlat de uh, comitetul de conducere al, uh, al băncii. Nu există un potențial uh, de, de complementaritate între diferitele mecanismele de finanțare care pot varia de la subvenții uh, pur și simplu la, până la garanții. Iată o problemă ce merită subliniată. Și apoi, raportul anual al activității uh, băncii nu poate fi uh, analizat ca până acum, ci trebuie uh, analizat din perspectiva legăturilor dintre activitatea comisiei și activitatea băncii, o materializare a acestora fiind, um, fiind mecanismul de, de garantare. Cred că raportul trebuie să insiste mult asupra acestui uh, subiect și mai puțin asupra să facă remarci, uh, remarcile tradiționale, obișnuite, pe care le facem cu privire la activitatea unei bănci. Trebuie să, să ne schimbăm uh, paradigma în aprecierea acestui subiect. Mulțumesc, Maria Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Liberatskille tästä luonnoksesta. Mulțumesc uh, raportorului Liberatski pentru uh, acest proiect de uh, aviz. Aș vrea să vă reamintesc uh, tuturor uh, următorul lucru, că, anul trec, că săptămâna trecută am votat în Parlament adoptarea acordului de la Paris iar, uh, dar uh, schimbările climatice uh, nu vor înceta, evident. E nevoie de acțiuni concrete, iar aceste acțiuni au nevoie de finanțare. Și de aceea solicit ca în viitor resursele financiare ale statelor membre și cele europene să, să țintească acțiuni de reducere a emisiilor și uh, de um, reducerea emisiilor uh, de dioxid de, de carbon din, uh, din economie, lucru care vizează și sectorul transporturilor. Am vorbit de finanțările BEI. Ei bine, cred că acest aspect e, e esențial în, în raport cu ele. De asemenea, e nevoie să evaluăm proiectele într-un mod diferit ca până acum și să luăm în considerare efectele uh, de mediu și uh, climatice. În al doilea rând, uh, îmi exprim speranța că ne vom putea schimba modul de gândire și că nu vom mai discuta despre infrastructurile de transport drept singura soluție, ci ne vom gândi la ce putem face cu infrastructurile existente, dezvoltând operațiunile de, de transport uh, existante, existente. Automatizarea e, e și ea un, uh, un subiect și cred că până, uh, deja să facă o serie de investiții inutile care sunt bazate pe aprecieri tradiționale sau pe modele clasice. De aceea sper că acest raport să nu se referă numai la infrastructurile de transport, ci și la, la servicii, iar amendamentele pe care le voi depune vor merge în acest sens. Vă mulțumesc, care acum cuvântul Robert Zila. Vă mulțumesc, domnule. și Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Liberațchi pentru raportul său. În prima parte, raportul uh, indică ceea ce noi uh, prezisesem în această comisie. 50% din aceste investiții au fost uh, destinate statelor membre vechi, vechilor state membre, în timp ce statele din, membre din Europa de Est nu au primit finanțare pentru niciun proiect major. Uh, constatăm deci un dezechilibru uh, geografic care nu face decât să crească cu timpul. Dacă e să ne uităm la ce fusese planificat, se uh, planificase o concentrare geografică de 45%, însă ce putem remarca e că concentrația se manifestă în, în, în trei țări. Dacă ne, ne uităm la, la energie, constatăm același uh, lucru, uh, același lucru și acolo vedem un procent de concentrare de 40%. Astfel de probleme puteau fi uh, prevăzute cele legate de dezechilibru. La întâlnirea de la Bratislava s-a decis că FC va fi uh, prelungit uh, timp de, de 2 ani, însă nimic uh, nu, nu s-a schimbat și privesc un loc critic cele întâmplate ne-am, ne-am concentrat pe dezvoltarea politicii de transport și s-a dorit uh, susținerea transportului, uh, modurilor de transport ecologic, ecologice, precum uh, uh cele feroviare. Însă, dacă ne uităm uh, către ce se orientează finanțările, constatăm că ele sunt îndreptate către moduri uh, de transport care au o profitabilitate um, uh, uh, ridicată. Cred că prin intermediul raportului domnului Liberațchi am putea să subliniem aceste probleme și, și să schimbăm orientări, orientările uh, politice cu privire la toate uh, subiectele um, care până la urmă să vizeze scopurile pe termen lung ale transportului. Connor von SecGen Commission. Domnul O'Connor din partea secretariatului general Comisiei. Ada, este Harald Reuters gekommen. Der nu, Harald Reuters a sosit și el este uh, bun venit și așteptăm cu nerăbdare intervenția sa, chiar dacă nu a participat la, nu a urmărit această dezbatere, însă are o experiență vastă care îl va ajuta să depășească această situație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Da, nu am ascultat această dezbatere, deci uh, nu voi putea să răspund în mod direct uh, oratorilor. Cu toate acestea, aș dori să spun că în ultimii doi ani am văzut că mecanismul conectarea Europei a evoluat foarte bine Știți că aproape toate fondurile pentru granturi au fost accesate, apro- aproximativ aproape 20 de miliarde de euro și eh, avem o rezervă sănătoasă de proiecte pe care le vom putea promova dacă vom dispune de fonduri bugetare suplimentare. În ceea ce privește mecanismul conectarea Europei, am insistat foarte mult pe plus valoarea europeană, pe modurile de transport uh, prietenoase față de mediul înconjurător și am ținut cont și de echilibrul geografic pe care trebuie să-l garantăm. Fondul European de Investiții Strategice, mm, se, sunt sigur că s-a aflat și în prim planul acestei dezbateri, a evoluat foarte bine. Am văzut o serie de proiecte care se concentrează pe vagoane, pe, tra- pe transport naval. Avem câteva zeci de, de proiecte finanțate cu sute de milioane de euro, ajungând la 12,5 miliarde de euro, de fapt, finan- proiecte finanțate. Și succesul din primul an înregistrat de uh, FACE a determinat Comisia Europeană să dubleze valoarea și uh, perioada de desfășurare a acestui fond și sperăm că astfel vom putea finanța și mai multe asemenea proiecte prin Fondul European de Investiții Strategice, proiecte care țin seama de mediul înconjurător, care respectă principiul adiționalității și dimensiunea transfrontalieră. Deci cred că sunt evoluții foarte pozitive și, um, și o asemenea contribuție pozitivă este și cea adusă de raportul acestei comisii și mă voi, mă voi opri aici, domnule președinte, pentru că nu am participat la această dezbatere. Mulțumesc! Dau din nou cuvântul lui Lucian Anderson în numele domnului Liberațchi. Da, ținând cont de faptul că nu ați uh, fost prezent la această dezbatere, o să încerc să vă prezint un rezumat. Principalele puncte asupra cărora uh, oratorii au uh, luat cuvântul se referă la necesitatea ca finanțarea mixtă să fie folosită într-un mod cât mai creativ și um, nu trebuie să uităm că Banca Europeană de Investiții este o bancă, ceea ce duce la aspecte pe care nu le putem ignora. Mm, mai mulți colegi au insistat asupra echilibrului între statele membre vechi, cele noi, deci echilibrul geografic, de asemenea, aspectele care țin de mediul înconjurător și știu că ați lucrat foarte mult pe acestea, însă Trebuie să ne asigurăm că Comisia Europeană se va, va garanta că aspectele de mediu au un rol prioritar în proiectele finanțate. Boguslav a insistat foarte mult pe coordonare, pe complementaritate și pe adiționalitatea finanțării. Deci există un um, acord um, transpartinic pe marginea acestui uh, raport în comisia noastră. O să-i dau din nou cuvântul reprezentantului Comisiei din nou. Da, dacă îmi permiteți, o să răspund unui uh, punct specific și anume blending. Și vă mulțumesc, domnule Kramer, pentru că îmi dați voie să iau cuvântul din nou. Din nou. Și propunerile Comisiei uh, prevăd o un asemenea mecanism de finanțare mixtă prin care se vor pune la dispoziție un miliard de euro. Acestea au fost rezervați deja în mecanismul Conectarea Europei pentru instrumente financiare uh, inovatoare, însă cu condiția că vor, uh, vor fi mixate cu finanțare din partea Fondului European de Investiții Strategice sau din partea altor fonduri europene. Acest lucru însă ne determină să dăm prioritate proiectelor uh, de mediu, să dăm prioritate proiectelor care respectă echilibrul geografic, ceea ce nu prea s-a întâmplat în primul an de funcționare a Fondului European de Investiții Strategice. Deci această posibilitate de blending lărgește, de fapt, proiectele pe care le putem lua în considerare mergând dincolo de proiectele care pot fi finanțate de către o bancă. nu ni se pare că este o evoluție pozitivă, o evoluție sprijinită, sperăm, de Comisia TRAN, tocmai pentru a lărgi portofoliul proiectelor care pot fi finanțate împreună cu Banca Europeană de Investiții. Vin. Domnule președinte, cum avem uh, niște timp la dispoziție, Aș vrea să-i adresez Comisiei o întrebare. Apropo de blending, e minunat. Îmi place foarte mult să aud acest lucru, dar vreau să știu ce ne poate spune despre CEF, despre mecanismul de conectare a Europei, de use it or lose it, nu folosește sau îl pierzi. Am auzit că sunt multe proiecte care nu merg înainte pentru că nu există posibilitatea de a le finanța la nivel local pentru că nu există fonduri. Poate comisia o să ne dea un răspuns. Dacă nu e posibil să nu ne dea acest răspuns acum, nu o să fie nimic, dar aș vrea totuși să aflu despre ce e vorba. Da, poate că o să ne spună ceva. Mulțumesc. Da, speranța mare ultima și dau din nou cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc. Voi răspunde tot în engleză dacă e în regulă cu distinsul europarlamentar. Principiul acesta, use it or lose it, apare în regulamentul privind facilitatea de conectare a Europei și Proiectele nu funcționează după acordurile pentru granturi, ci pentru fiecare există un proiect. Agenția de uh, executivă ENEA uh, începe o procedură fie de suspendare, fie de recuperare, fie de anulare. Există toate aceste posibilități uh, pentru un asemenea proiect. Până acum au fost două perioade de selectare a proiectelor, una în 2014, proiecte selectate în 2015, una în 2015 și proiectele au fost selectate în 2016. Proiectele durează 1 sau 2 ani și dacă aplicăm acum uh, principiul acesta use it or lose it ar fi prematură. Dar dacă ne gândim la cadrul financiar multila, uh, multianual, o să avem o evaluare la mijlocul perioadei a acestui portofoliu în 2018, și atunci probabil s-ar putea ca banii să fie recuperați din proiectele care nu merg. După cum știți, există un portofoliu de proiecte care este de 3-4 ori mai mare decât uh, ce am selectat noi, deci sunt foarte mulți candidați pe care trebuie să-i refuzăm, iar banii care n-au fost folosiți la un proiect pot fi absorbiți de un alt proiect. Firește, nu este ceea ce vrem, pentru că am ales, uh, am selectat proiecte uh, conform ideii de plus valoare foarte mare, dar sunt uh, totuși proiecte cu plus valoare foarte mare care n-au fost finanțate și care ar putea beneficia. Să nu mă înțelegeți greșit. Asta nu înseamnă că trebuie să aplicăm acest lucru pentru a recupera toți banii, ci este un exercițiu pe care îl avem prevăzut în regulament care sperăm că va da rezultate pentru ca proiectele să uh, ajungă să facă uh, ceea ce s-a convenit în fiecare acord. Deci nu e vorba de o chestiune matematică că trebuie să recuperăm 10-20%, ci este vorba de realizările. Și banii care vor fi recuperați vor fi reinvestiți în alte programe. Mulțumesc! Dank. Vă mulțumesc! Am, am ajuns aproape la sfârșitul reuniunii de astăzi, însă trebuie să vă mai comunic termenul limită de depunere a amendamentelor, și anume 13 octombrie. Nu, 14 octombrie este termenul limită. Votarea la noi va avea loc în data de 10 noiembrie, în Comisia Econ 29 noiembrie și în plenară vom vota acest raport în decembrie. S-a încheiat reuniunea din uh, comisia noastră de astăzi. Vom continua cu reuniunea coordonatorilor și aș dori să-i rog pe cei care nu au permisiunea să participe la această reuniune să părăsească sala. Lucy, nu știu dacă pot să-l sun pe Ismail Ertug, dacă poate veni. Și atunci am putea, după o scurtă pauză, să continuăm